Buenos días. Bonjour. Bonjour tous. Good morning. Bună dimineața, dragi colegi. We're about to start. Dragi colegi, vom începe lucrările noastre la Comisia Libe. Ca de obicei, primul punct de ordinea de zi este adoptarea acesteia. Ați primit deja proiectul de ordine de zi și aș propune să facem o singură modificare la această ordine de zi, și anume la punctul 8 la raportul domnului Kirkop, care va vorbi despre activități criminalistice de laborator. Propun ca acest punct să fie uh, discutat încă de la început, ca prim punct, pentru că domnul raportor va trebui să participe la conferința președinților de grupuri politice care va avea loc mai târziu. Dacă nu sunt obiecții, propun deci să modificăm în acest sens ordinea de zi și să trecem punctul 8 la începutul ordinii de zi. La comunicările președintelui, v-aș propune să acceptăm recomandările coordonatorilor pentru a numi raportorii următori. Doamna Macovei pentru sistemul Eurodac, pentru compararea amprentelor digitale, pentru uh, țări terțe. Domnul Albrecht, pentru alte organizații și țări terțe cu care Europorul ar trebui să ajungă la acorduri. Aceste rapoarte, deci, au fost uh, date deja și acum putem trece. Mai este o intervenție din sală? Un punct de ordine? Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Am o întrebare. Pe 13 luna aceasta, deci la Londra săptămâna trecută, exista o prezentare și o demonstrație în legătură cu substanțele lichide explozibile. Și am primit o invitație pentru această prezentare, o invitație pe care am primit-o pe 1 octombrie și vroiam să știu, pentru că eu am încercat să mă înscriu pe listă, iar după aceea mi s-a spus că, de fapt, termenul de prezentare era până pe 8 septembrie pentru înregistrare. Așa că vreau să vă întreb cum era posibil să participăm la această întâlnire când, de fapt, termenul expirase mult înaintea uh, primirii acestei liste. Vreau să vă întreb dacă cineva de aici, din această comisie, a participat sau nu, sau ce s-a întâmplat până la urmă. Președintele, mulțumesc. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun la ora aceasta este că invitația pe care am primit-o a fost um, trimisă de guvernul britanic, deci nu de Parlamentul European. Guvernul britanic ne-a trimis această invitație pentru a participa la o demonstrație în ceea ce privește substanțele lichide explozibile și nu știu dacă altcineva din sală ar putea să vă ofere mai multe informații, este singurul lucru pe care îl știu. Dar dacă văd că nimeni altcineva nu știe nimic în plus, am să vă ofer ulterior informații suplimentare, să vă spun dacă e vorba de o greșeală logistică, să zicem, și am să vă dau explicațiile necesare. Domnule Coelho, domnule președinte, din câte știu, prima invitație am primit-o la timp, dar uh, recall care ne-a fost trimis după aceea pentru a ne reaminti că trebuia să participăm a fost trimis după ce, de fapt, expirase termenul. Deci cei care n-au văzut prima invitație, uh, reamintirea acestei invitații care a fost făcută ulterior a venit deja prea târziu. Nu știu dacă cineva a participat acolo Poate că există cineva care a participat și ar putea să ne facă o prezentare în legătură cu ce s-a întâmplat. Oricum spune președintele, ținem cont de acest punct, de această remarcă și vă vom da explicații ulterior. So, having said that, let's proceed to point number 8. Trecem atunci la punctul numărul 8 și anume adoptarea deciziei cadru în legătură cu calitatea schimbului de informații atunci când e vorba de date personale sensibile, precum datele ADN și amprentele digitale. La ultima întâlnire pe care am avut-o, membrii comisiei noastre au prezentat întrebări Consiliului și am primit după aceea răspunsuri în scris. Așa că vrem să vă atragem atenția asupra faptului că această procedură este foarte urgentă pentru că posibilitatea de a adresa întrebări președinției suedeze Consiliul ne-a cerut ca Parlamentul să prezinte avizul său până pe 26 noiembrie. Deci, iată, cred că este vorba de microfonul meu care nu funcționează bine, mă scuzați, spune președintele. La proposal which could be affected by deci, această primă propunere ar putea fi afectată de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și va fi publicată în uh, buletinul oficial la timp și va fi supusă procedurii de codecizie. Așa că îi vom da cuvântul domnului Kirchhoff. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În Marea Britanie spunem că ar trebui să nu punem trăsura în fața cailor. Și iată-ne deci aici într-o situație asemănătoare în care ni se cere să facem exact așa ceva. Calendarul pe care îl avem la dispoziție este de neacceptat pentru mulți dintre noi și bineînțeles că înțeleg care este problema de natură tehnică aici, dar aș vrea să se țină cont încă de la început de faptul că suntem puși într-o situație foarte dificilă. Și dacă vedem decizia cadru, proiectul de decizie cadru care ne-a venit de la Consiliu în urma întâlnirii Consiliului de pe 9 octombrie, este o referință acolo în care se spune analizând avizul Parlamentului European. Și am citat înțelegeți foarte bine ce se înțelege prin aceasta. Înseamnă că, practic, uh, au, nu, au, nu dau prea mare importanță avizului Parlamentului. Nu vreau să vorbesc aici și despre influența tratatului de la Lisabona și faptul că vom ata și mai multă putere după aceea. Dar oricum vreau să las clar un lucru. Tot ce voi spune acum este doar un precursor a unei inițiative ulterioare care va reîmprospăta această propunere pe care o susțin. Și sper că atunci când Parlamentul va avea o dezbatere mai pe larg să revenim la această decizie, nu doar la detaliile acestei inițiative, ci și a contextului general în care se utilizează această decizie, și anume utilizarea informației. Nu vorbim acum despre acest lucru, domnule președinte, țin să subliniez acest lucru, ci doar de faptul că dorim să îmbunătățim standardele pentru activitățile criminalistice de laborator și de acreditare. Ieri am avut o întâlnire cu raportorii din umbră. Vreau să mulțumesc celor care au participat. Am avut o discuție foarte bună și vom menționa două elemente care au fost prezentate de raportorii din umbră și care au prezentat idei interesante pentru a îmbunătăți proiectul pe care îl aveam. Acum, domnule președinte, singurul lucru pe care vreau să-l spun este că în fața dumneavoastră nu se află un raport, ci o inițiativă. Și la ora actuală ar trebui să lucrăm pe baza acestei inițiative și nu a raportului meu, tocmai din cauza constrângerilor de timp cu care ne confruntăm. Despre ce vorbim aici? Despre faptul că în Europa, la momentul acesta, există laboratoare cu activități uh, criminalistice, cu standarde diferite și care depind de sisteme judiciare diferite în diverse state membre și care, bineînțeles, duc la rezultate diferite de laborator. Iată, deci, un context destul de dificil Și bineînțeles că statele membre sunt cele care trebuie să determine uh, cerințele judiciare necesare pentru activitatea acestor laboratoare. Și totuși, în unele state membre se spune pe bună dreptate că rezultatele acestor activități de laborator sunt importante din punctul de, valer, de vedere al evaluării, al justiției și standardele, într-adevăr, sunt foarte diferite. Ce înseamnă aceasta? Că multe persoane nu au dreptul la justiția pe care ar merita-o. În multe țări, și în special în țările mai mari, există standarde depline, standardele ISO, care se îndeplinesc, cele pe care le analizăm în acest raport. Însă, în alte țări, aceste standarde nu se aplică. Iată de ce cred că această inițiativă este foarte importantă pentru că ea va cere laboratoarelor din toate statele membre să aplice standarde similare. Bineînțeles că aceasta nu va schimba evaluarea juridică care se face a acestor rezultate și care este diferită în statele membre, dar măcar rezultatele vor fi echivalente la nivelul unor standarde internaționale. Și dacă ajungem până la urmă, domnule președinte, la un proces de schimb de informații mai normalizat la nivel transfrontalier, aceasta va însemna că, în sfârșit, justiția se va baza pe informații mai adecvate. În ultimii ani și atunci când am fost eu ministru de interne în Marea Britanie, începeam în, cu utilizarea informațiilor ADN, însă în ultimii cinci ani aceste informații s-au dezvoltat foarte mult și în ceea ce privește utilizarea ADN-ului și a amprentelor digitale care sunt utilizate de aceste laboratoare. Aș vrea să menționez două domenii unde avem îngrijorări. Prima îngrijorare se referă la finanțare. În anumite țări, în special în statele mai mici din Europa, finanțarea este foarte importantă. Dacă dorim să avem standarde internaționale pentru ca totul să funcționeze mai bine, atunci problema finanțării depinde în primul rând de trezoreriile naționale. Nu sugerez în acest raport că ar trebui să ajungem la o finanțare europeană, Însă vreau să atrag atenția asupra faptului că în anumite cazuri sunt probleme. Cele două elemente pe care le-au menționat raportorii din umbră ieri la întâlnirea noastră. În primul rând, problema schimbului de informații despre care am vorbit și în alte contexte este una esențială. Este foarte important însă să asigurăm calitatea și validitatea standardelor implementate înainte de a vorbi de posibilitatea unui schimb de informații. Pentru că schimbul de informații care este neechilibrat la ora actuală și nu conform cu anumite standarde va crea probleme de încredere la nivelul autorităților care trebuie să facă aceste schimburi de informații. Al doilea element prezentat ieri este că ar fi de dorit, deși e adevărat că statele mici s-ar putea să n-ajungă până acolo, să existe mai mult de un laborator acreditat în fiecare țară. Pentru că dacă nu ar putea apărea situații de monopol îngrijorătoare. Domnul Nando a prezentat ieri o chestiune foarte importantă și anume acest al doilea element. Eu sunt pentru această propunere, domnule președinte, cred că este bineînțeles un prim pas înainte, nu-mi place calendarul care este foarte grăbit, dar cred că ar trebui să mergem mai departe și să susținem acest raport. Însă vreau ca un lucru să fie foarte clar, deși în raport n-am găsit locul necesar pentru a face această mențiune, că acesta este doar un punct de plecare și că aș vrea ca după aceea Comisia să se întoarcă la noi cu propuneri ulterioare în legătură cu cum vom utiliza informația sau schimbul de informații între aceste laboratoare după ce vom atinge standardele de calitate. Comisia noastră va fi foarte interesată, bineînțeles, de protecția persoanelor și de asemenea de protecția informațiilor care sunt disponibile în urma îmbunătățirii calității și a aplicării acestor standarde comune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Doamna Lisa Polinder, din partea președinției suedeze, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Aș vrea să Încep prin a mulțumi raportorului, domnului Kirchhoff, precum și raportorilor din umbră, pentru eforturile făcute pentru a face progrese, chiar dacă nu avem mult timp la dispoziție. Președinția și Consiliul apreciază toate aceste eforturi. În momentul de față, la Consiliu au fost analizate deja majoritatea părților propunerii și se pare că statele membre susțin uh, progresul pentru a um, cădea de acord asupra unor standarde comune pentru aceste laboratoare înainte de sfârșitul anului. Voi ține, vom ține cont, bineînțeles, de observațiile domnului Kirchhoff Nu pot decât să fiu de acord uh, cu ceea ce ați spus, și anume că acesta trebuie să fie un prim pas în asigurarea calității datelor ADN și a amprentelor digitale și, într-adevăr, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a spori calitatea și în alte domenii. Și aveți dreptate când uh, vorbiți despre modul în care calitatea trebuie să fie un parametru folosit pe viitor în aceste activități. Într-adevăr, trebuie să existe mai multe laboratoare acreditate în fiecare stat membru și analizăm această propunere în acest uh, text legislativ. Vorbim despre uh, ofertanți de servicii care ar putea fi companii private. În cazul Suediei, de exemplu, acest lucru ar însemna um, că ar trebui să acredităm uh, toate laboratoarele de acest tip și există vreo 20 în țara noastră, de exemplu. Vă mulțumesc pentru eforturi și așteptăm cu nerăbdare avizul Parlamentului European, care va fi o contribuție um, foarte importantă la discuțiile din Consiliu. Mulțumesc. Are cuvântul numele Comisiei, domnul Rene Van Dijk. Uh, uh, um, Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Kirchhoff, pentru observațiile dumneavoastră. Încurajați Comisia să ofere ajutor financiar uh, organizațiilor uh, de la nivel național și transnațional care activează în acest domeniu și vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră. În legătură cu ideea de a avea mai multe laboratoare acreditate în fiecare stat membru, suntem de acord cu dumneavoastră. Iar uh, și, de asemenea, cu uh, președinția suedeză. Iar în legătură cu ideea de um, a avea și alte inițiative în domeniu după aceasta. Vom studia oportunitatea lor. Vă mulțumesc! Mulțumim! To make points. First, Mr. De um, observații din sală. Mai întâi, domnul De Young. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, Am avut uh, o ședință foarte constructivă ieri cu raportorul și sunt convins că raportul uh, va fi unul de calitate, pentru că între noi există foarte uh, puține neînțelegeri, suntem de acord în legătură cu aproape toate punctele. Am cerut cuvântul pentru a spune ceva în legătură cu prezența Consiliului aici, și anume în legătură cu domeniul penal și um, cooperarea judiciară și polițienească. Mă preocupă faptul că, că am uh, coopera mult înainte de um, realizarea unor acorduri în legătură cu uh, datele care sunt transmise și așa mai departe și um, doresc să încurajez Consiliul uh, să discute aceste lucruri uh, în contextul programului de la Stockholm și îi invit mai întâi uh, să facă ce trebuie făcut în legătură cu drepturile persoanelor și calitatea datelor transmise înainte uh, să trecem la cooperări ale căror consecințe nici nu pot fi analizate în momentul de față. Deci cer Consiliului și Comisiei uh, să nu ia uh, aceste lucruri uh, prea ușor și să țină cont de posibilele consecințe. Mulțumesc! Alvaro, please. Domnul Alvaro are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt nici raportor din umbră și nici nu am trecut în detaliu prin acest proiect. Însă doresc să iau cuvântul pentru că în ultima legislatură am fost și eu corresponsabil cu uh, tratatul de la Prüm, care a fost elaborat de către comisia noastră în colaborare cu alte comisii și în care discutam despre amprentele digitale și despre amprenta ADN. Cred că domnul Kirkup are dreptate pentru că de multe ori uh, am reglementat uh, schimbul de date fără să știm exact despre ce date este vorba. Numai pentru că s-au făcut amprentarea DNA în anumite mm, ADN în anumite state, nu înseamnă neapărat că trebuie să facem același lucru fără să evaluăm care este situația. Nu vreau să rețin prea mult atenția publicului, dar vreau să vă amintesc că în 2007 și 2008 am vorbit deja cu comisarul Baro pe această temă. La prim, tratatul reglementează ca datele ADN să fie uh, echivalate între statele membre, însă problema este că datele ADN sunt uh, culese în mod diferit în, anumit, în statele membre, deci procedura de culegere este diferită dintr-un stat membru în altul, în funcție de tehnica care este folosită pentru uh, culegerea acestora. Deci standardele pe care le impunem sunt extrem de importante. Acest lucru este important și pentru că atunci când se culeg date ADN care sunt uh, apoi echivalate, este același lucru ca la amprente, amprentele digitale. Și anume că nu toată informația se suprapune, nu se uh, verifică toată informația ADN, de exemplu, cu cea din alt uh, stat, suprapunând întreaga informație, ci doar o parte din ea. Așadar, dacă noi culegem datele în mod diferit în statele membre, atunci ele vor trebui să fie comparate în alte proceduri. Există două proceduri. Pe de o parte, se um, examinează cele șase principii de bază sau, pe de altă parte, există metoda celor nouă principii de bază de comparație și acest lucru diferă, bineînțeles, apoi și în rezultat. Problema este însă numai că dacă folosim trei caracteristici în plus, se schimbă și marja de eroare, se majorează cam de 10 ori. Trebuie să ne gândim, deci, că dacă vrem să avem încredere în uh, criminalistică și dacă un, o dovadă ADN are o valoare totală în fața justiției, atunci cred că această dovadă trebuie să aibă 100% fiabilitate. Dacă marja de eroare este atât de mare și provine din faptul că datele sunt culese în mod diferit, cred că ar fi mai bine să ne gândim care sunt implicațiile în fața justiției dacă, de exemplu, de fapt o persoană este nevinovată, dar este acuzată pe baza unui astfel, unui astfel de mijloc de probă. Așadar, cred că trebuie să avem standarde identice și metode de comparare identice, pentru că dacă culegem datele și le echivalăm, ele trebuie să fie culese în aceeași manieră și trebuie să fie verificate dacă corespund tot prin aceeași metodă. Deci, domnule președinte, vreau să merg chiar mai departe decât colegul nostru Kirkhope și să vă spun că felul în care apoi aceste mijloace de probă sunt folosite în fața justiției trebuie să fie identic uh, în toate statele membre pentru ca să obținem o securitate juridică și în același timp și credibilitate în față de aceste mijloace de probă și pentru ca să excludem ca anumite persoane să fie victimele sentințelor tragice de uh, acuzați, să fie acuzate fără să fie vinovate. Așadar, cred că trebuie să ne gândim foarte bine la toate aceste aspecte și atât în statele membre cât și în comisie trebuie să ne gândim la măsurile care trebuie să le luăm înainte să luăm măsuri de schimb de date. Mai întâi să ne asigurăm că avem aceleași standarde de comparare a datelor uh, pe care le obținem. Nu e vorba numai de amprentele digitale sau de amprentarea ADN, ci e vorba și de alte informații personale despre respectivele, respective în cauză. Așadar, felul în care facem schimbul de informații informații contează și trebuie ca acesta să fie echivalent. În ceea ce privește viteza, cred că noi, Parlamentul, trebuie să nu ne supunem însă presiunilor care vin asupra noastră. Bineînțeles că trebuie să găsim o soluție rapid, dar dacă am învățat ceva din trecut, atunci trebuie să știm că, de fapt, calitatea are prioritate în fața vitezei și, deci, cred că nu trebuie să mai facem aceleași greșeli ca înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! Mrs. Sipel? Doamna Zibel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă refer la ce au spus colegii mei înainte și anume aș vrea să susțin toate afirmațiile făcute. Ieri, în discuția cu domnul Kirkhope, am trecut prin toate punctele esențiale și, de principiu, am fost de acord că ceea ce Comisia și Consiliul propun aici are mar- mult sens și trebuie respectat. În practică, avem, de fapt, acum două puncte diferite cu care trebuie să ne obișnuim și anume, pe de o parte, faptul că datele care sunt uh, schimbate între statele membre nu sunt întotdeauna întotdeauna asigurate și că trebuie să ne putem baza pe faptul că datele respective corespund standardelor uh, generale. De asemenea, însă avem și situații în care autoritățile statelor membre renunță la un schimb de date și nu trebuie să plecăm de la, trebuie să putem pleca de la premiza că aceste date corespund unor standarde de calitate și că sunt folosibile în toate statele membre în procedurile respective. Aceste probleme trebuie deci rezolvate cât se poate de repede. Nu putem tolera această situație mai departe. Și ceea ce propune Comisia și ceea ce propune Consiliul mai, pentru mai bună și mai bună securitate juridică este esențial. E nevoie să găsim acest lucru și în fiecare stat membru, dar și în colaborarea între autoritățile din statele membre. Trebuie să susținem deci aceste uh, încercări. Așa cum au spus-o și antevorbitorii mei, securitatea datelor este absolut esențială și privește și alte domenii despre care trebuie să mai vorbim în detaliu. Însă vreau să mai vorbesc despre un punct formal care este problematic și anume că domnul Kirkhope a spus că dator, din cauza calendarului pe care îl avem, nu există posibilitatea uh, de accelerare a procedurii, pentru că, de exemplu, nu avem uh, când să mai depunem amendamentele. Aș vrea de aceea să vă rog să prelungim termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumesc. Danke. Mr. Bonds. Mulțumesc, domnul Bonds. Voorzitter, Mulțumesc, domnule președinte. Am eh, dorit să iau cuvântul pentru că eu nu sunt de acord cu propunerile făcute de Consiliu și de Comisie în legătură cu acreditarea laboratoarelor eh, care se ocupă de activități criminalistice. Pentru că eu cred că acest lucru momentan eh, nu înseamnă nimic, așa cum a fost el prezentat de comisie. Dacă un laborator este acreditat, ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă nici măcar că se asigură calitatea acestor amprente. Așadar, cred că trebuie în primul rând să formăm personalul care se ocupă de aceste activități. Personalul este primul care trebuie să intre într-o activitate de formare. Asta este ceea ce trebuie să stea în competența statelor membre. Deci, cred că în primul rând trebuie să stabilim mai întâi legi noi pentru Europa. Partidul meu și cu mine și grupul meu nu putem să fim de acord să folosim așa numita tactica a um, eșalonării în ceea ce privește transferul de competențe și echivalențele. Mulțumesc foarte mult. Domnul Rumeva. Muy rapidamente. Foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun domnului Kirchhoff că n-am putut participa ieri la întâlnirea raportorilor din umbră, dar oricum, în calitate de raportor din umbra grupului meu, sunt foarte interesat. În primul rând, pentru a face un transfer de date, e clar că aceste date trebuie să fie armonizate atunci când e vorba de colectarea lor și de felul în care sunt procesate. Iată de ce sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici, că uh, mai bine să punem întâi cai și după aceea căruța. De, deci, strategia care a fost propusă este una bună. Un al doilea comentariu. La, mă refer la posibilitatea de a avea mai multe laboratoare științifice. Există deja țări unde există mai multe laboratoare și există agenții descentralizate în funcție de comunitățile autonome, de exemplu în Spania. În mai multe țări probabil că e cazul. Și cred că e bine din punctul de vedere al concurenței să existe o astfel de descentralizare. Nu știu care sunt detaliile și cum se aplică aceasta la nivelul european, însă sunt de acord, cred că este o soluție bună să, să existe mai multe laboratoare. Însă un lucru nu mi-e clar și vreau să pun o întrebare. Atunci când vorbiți de diferența între dimensiunea publică și privată a acestor laboratoare, dacă acest lucru este deja uh, impus printr-o anumită legislație, printr-o anumită normă, este armonizat sau nu. Iar din punctul de vedere al calendarului, aș vrea să știm mai exact care este calendarul pe care îl avem pentru redactarea acestui raport. Mulțumesc. Acum, dacă președinția suedeză sau comisia doresc să intervină, să facă vreun comentariu față de ceea ce s-a spus în sală, dacă nu, îi dăm cuvântul din nou domnului Kirchhoff pentru comentariile finale. Comisie, Consiliu, doriți să interveniți? Domnule Kirchhoff, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O dezbatere scurtă, dar foarte interesantă. Doresc doar să asigur uh, pe vreo doi colegi. Mai întâi în legătură cu suverenitatea națională. Aceste organizații operează la nivel internațional și nu cred, uh, de exemplu, că standardele ISO uh, Um, au uh, repercusiuni negative asupra suveranității naționale. Din potrivă, sunt foarte utile aceste standarde internaționale. Într-adevăr, uh, textul nu este perfect, e evident acest lucru, pentru că chiar și uh, având aceste standarde, mai rămâne loc pentru interpretări. Și cu siguranță vor mai fi interpretări necesare în legătură cu modul în care va putea funcționa recunoașterea reciprocă chiar și după aplicarea acestor standarde. Deci nu e vorba de o valoare universală și de obligații universale. Va trebui să mai vorbim despre criteriile pentru schimburile de informații, ce dubii rămân, și de ce trebuie să se țină cont în momentul în care se face schimbul de informații. Dar vom discuta asta altă dată. Aici, domnule președinte, încercăm să um, facem în așa fel încât să avem uh, standarde comune. În mai multe state europene avem uh, laboratoare de calitate excelentă, chiar în țări mici, și uh, în uh, statele membre mari, standardele uneori sunt ridicate, dar nu întotdeauna. Deci avem nevoie, în orice caz, de aceste standarde de bază și apoi uh, putem vorbi despre modul în care trebuie să facă schimbul de informații. Observațiile domnului Alvaro au fost foarte interesante pentru că dânsul are multă experiență, mai ales în domeniul datelor ADN și așa mai departe. Într-adevăr, este un domeniu complicat. Recunoaștem cu toții acest lucru și standardul ISO despre care am vorbit nu reprezintă o soluție perfectă, dar este măcar un punct de plecare și deci oricum îi mulțumesc domnului Alvaro pentru observațiile sale bazate pe experiența sa în domeniu. Mulțumesc și celor care au participat uh, ieri la ședință și celor care nu au putut fi prezenți pentru observațiile trimise. Mai mulți uh, colegi s-au plâns din cauza calendarului, cu toții suntem de acord că situația este inacceptabilă. Dar, oricum, uh, ar fi uh, și mai rău dacă acest raport nici n-ar exista. Oricum, avem uh, amendamente și la inițiativă, nu doar la raportul Kikov. Și sper că această discuție Uh, va trezi interesul celor care doresc să depună amendamente. Uh, sper să primesc amendamente, dar sper că abordarea generală și anume de a obține aceste standarde uh, va avea câștig de cauză. În legătură cu calendarul acum, vă las pe dumneavoastră, domnule președinte, să le stabiliți și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kirkop. Cred că Asta înseamnă că suntem gata să uh, continuăm procedura. Um, proiectul de raport uh, va fi prezentat pe 4 sau 5 noiembrie 2009 la următoarea ședința Comisiei Libe termenul pentru depunerea amendamentelor este 23 octombrie. Votul în Comisia Libe va avea loc pe 16 noiembrie, iar votul în plenară la plenara din noiembrie 2009. Nu avem încă data exactă a acestui vot trecem mai departe, mulțumindu-vă, domnule Kirchhoff. Și acum mm, vom discuta în ordine punctele 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi. E vorba de Europol, diferitele rapoarte în legătură cu Europolul. Vom avea o dezbatere în comun pe marginea acestor rapoarte. Să nu uităm că decizia privind Europolul va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2010, când convenția inițială pentru Europol uh, va fi caducă. Deci, Uh, propunerile pe care le analizăm uh, sunt uh, măsuri de suplimentare de punere în aplicare a acestei decizii pentru ca Europolul să poată funcționa conform noului cadru juridic. Un alt element pe care nu trebuie să-l uităm este intrarea în vigoare în curând a tratatului de la Lisabona care va schimba cadrul juridic pentru aceste decizii, inclusiv pentru Europol. Deci, membrii comisiei noastre nu trebuie să uite acest lucru, um, mai ales domnul raportor uh, Dian Mera, trebuie să uite faptul că în momentul în care decizia pentru Europol uh, a fost adoptată, s-a cerut Parlamentului uh, European uh, să propună amendamentele, să discute amendamentele necesare pentru a respecta noul cadru juridic. De asemenea, în legătură cu relațiile între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, în legătură cu protecția datelor uh, și transparența. Dăm cuvântul mai întâi președinției suedeze pentru a ne clarifica strategia lor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 al doamnei uh, Intveld. Avem uh, punctul 4, normele privind confidențialitatea informațiilor Europol, raportor domnul Kirchhoff. Punctul 5 este implementare, norme de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analizele Europol, raportor domnul Diaz de Mera și lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri, raportor Jan Filip Albrecht. Deci dau cuvântul acum președinției suedeze reprezentate de domnul Soren Kreten. Vă rog. Yes, Mrs. Intveld. Before they, they start. Doamna Intveld, înainte de a da cuvântul uh, preș- um, reprezentantului Consiliului, aș vrea să-i cer să spună Uh, câteva lucruri în traducere despre termenele foarte stricte, pentru că aceasta este o problemă pentru noi. Parlamentul întotdeauna face față responsabilităților sale și lucrează foarte rapid. Întotdeauna am făcut acest lucru, dar pe teme atât de importante, după părerea mea, este inacceptabil faptul că Consiliul ne impune termene atât de strânse. Și vreau să știu de ce Consiliul nu ne dă mai mult timp uh, și dacă poate să ne dea mai mult timp, am putea uh, să discutăm aceste lucruri până în decembrie. Vă rog, domnule Cleton, um, să reacționați și la aceste observații. Mulțumesc. Pentru a răspunde la întrebarea legătură cu termenele strânse, impuse de Consiliu, trebuie să recunosc că nu știu de ce v-au fost impuse aceste termene. Eu uh, um, colaborez cu uh, Consiliul Europol și um, aceste termene au fost impuse de Consiliu Președintele a spus deja că obiectivul uh, acestor texte este um, ca convenția uh, actuală care reglementează modul de funcționare al Europolului să fie înlocuită la 1 ianuarie 2010 și e nevoie de uh, norme de punere în aplicare pentru ca decizia Consiliului să poată fi aplicată. De multă vreme deja ne-am dat seama că temei juridic uh, pentru um, funcționarea Europolului um, au pus, a pus probleme și ratificarea convenției a durat multă vreme pentru că a trebuit să fie ratificată de toate statele membre. După cum știți uh, cu siguranță, um, au existat trei uh, protocoale școală înainte de uh, modificarea Convenției Europol. Deci, și acest lucru a durat ani de zile pentru ca um, ratificarea să aibă loc în toate statele membre. Uh, și Consiliul Europol uh, a făcut multe eforturi pentru a respecta termenele. Pentru noi este foarte important ca Europolul să poată funcționa um, pe baza noului uh, cadru juridic și ne-am dat seama de asemenea că având în vedere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, contextul juridic impus de acesta va fi uh, unul complet nou. Având în, având în vedere faptul că tratatul de la Lisabona încă nu a intrat în vigoare, este foarte dificil să ținem cont de acesta, mai ales că decizia Consiliului va intra în vigoare la 1 ianuarie și ținând cont de tratatul de la Lisabona, acesta va trebui modificată din nou, ținând cont de prerogativele Parlamentului European și Parlamentelor Naționale um, prevăzute de Tratatul de la Lisabona. Doresc să mă opresc aici sau doresc, doriți să, intri, să intru în detalii? Cred că vă puteți opri aici deocamdată. Îmi dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei, doamnei Vitoria Mici. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor! După cum a spus domnule președinte, vom intra cu siguranță într-o nouă eră a cooperării interinstituționale care ne va, ne va da o perspectivă mai largă asupra elementelor fundamentale pentru cetățenii și Comisia uh, dorește să conlucreze cu Parlamentul și Consiliul cât mai strâns pe aceste teme. Uh, între timp uh, s-au uh, făcut pași înainte importanți odată cu adoptarea deciziei Consiliului pentru Europol în aprilie. Este important să aducem aminte faptul că noul regim pentru Europol oferă Parlamentului un control important asupra activităților acestei organizații uh, prin procedura bugetară Vă mulțumesc. Thank you. Now... Mulțumim. Acum, pentru ca dezbaterea să fie mai animată, ar fi bine să dau cuvântul raportorilor. Mai întâi la în legătură cu normele de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, are cuvântul doamna Sofia Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând să vorbim din nou de calendar. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce a spus uh, Consiliul. Înțeleg că dumneavoastră nu ați fost implicați în alegerea datelor, dar trebuie să spun că dacă ce ați intenționat să spuneți este că a, această întârziere este din cauza ratificării în statele membre și că acest lucru rezultă într-un calendar mult prea scurt pentru Parlamentul European, înseamnă că Consiliul nu și-a stabilit bine prioritățile. Tot această problemă de ratificare și procedură de ratificare în statele membre este o problemă mai largă pe care ar trebui să o discutăm în alt context. În ceea ce privește propunerea uh, care s-a făcut. Există câteva puncte pe care aș dori să le menționez care m-au frapat. Și aș dori, dacă se poate, din partea Consiliului și Comisiei să mi se dea un răspuns. În primul rând, în legătură cu aspectele de protecție a datelor și de securitate juridică. M-a frapat că, la fel ca toate propunerile pe care le-am discutat în Parlament, uh, există prea multe definiții și prea multe aspecte care sunt prea vagi. Nu există o limitare foarte clară a scopului de activitate. Există prea multe excepții de la reguli și, de fapt, propunerea aceasta avea ca scop o facilitare a schimbului de informații. Acesta este scopul documentului. Câteodată persoanele tind să creadă când citesc astfel de documente că de fapt suntem împotriva schimbului de informații, că atâta este de complicat. Noi suntem de fapt pentru un schimb de informații, dar acestea, acest schimb trebuie să fie guvernat de o regulă foarte clară. Propunerile nu corespund standardelor minime, însă vreau să vă dau câteva exemple. Există, de exemplu, mai multe excepții de la reguli fără ca să se definească criteriile clare care să justifice aceste excepții. De exemplu, citez, dacă este absolut necesar sau dacă este strict necesar. Eu nu cred că această formulare este un criteriu foarte bine definit. Sau mai există definiții în document, cum ar fi termenul general, autorități competente. Cine sunt autoritățile competente? Ar trebui să spunem foarte clar care sunt instituțiile despre care vorbim. Deci, toate aceste aspecte ar trebui să fie clarificate. Aș vrea de asemenea să ascult care este părerea Consiliului Comun de Administrație și a Consiliului de Securitate înainte să avansăm. De asemenea, ce m-a mai frapat este nu numai în legătură cu transferul datelor personale, ci și în legătură cu transferul de documente confidențiale. Când citim propunerea, mm, ne dăm seama că regulile de transfer al documentelor confidențiale sunt mai stricte decât cele pentru transferul de date. Deci interesele guvernelor sunt mai bine protejate decât interesele cetățenilor și cred că aici avem de face cu un dezechilibru. Iar apoi, dacă îmi permiteți, domnule președinte, în final o remarcă care poate nu e exact la obiect, dar e vorba de un aliniat uh, care spune că informația care a fost obținută dintr-un dintr-un stat terț în uh, încălcarea, prin încălcarea drepturilor omului nu trebuie să fie considerată. Noi salutăm această propunere pentru că atunci când a fost vorba de terorism, principiile și uh, drepturile omului nu au fost întotdeauna uh, respectate. Mă gândesc aici la activitatea CIA în Europa și informația care a fost folosită de către serviciile secrete din Europa și de felul în care a fost aceasta obținută. În final, cred că ar fi, deci, util pentru toți raportorii pe cele patru teme și pentru raportorii din umbră să se întâlnească la Strasbourg pentru a vedea cum putem face progrese pe acest pachet și cum putem să avansăm mai repede. Vreau deci să mă mai adresez încă o dată Consiliului pentru ca să consideră o eventuală amânare a termenului până în decembrie, ceea ce ar însemna ca și Consiliul să trebuiască să acționeze foarte repede. Și noi facem acest lucru în Parlament. Poate că în interesul cetățenilor și Consiliul ar dori să facă acest efort. Mulțumesc! Mulțumesc! Confidențialitatea informațiilor Europol, domnul Kirchhoff. Domnule președinte, foarte pe scurt, sunt de acord cu ceea ce a spus colega noastră. Însă, din păcate, nu putem avea reguli ISO în ceea ce privește confidențialitatea, nici în ceea ce privește serviciile de securitate. Iată de ce ultima dezbatere pe care am avut-o pe tema laboratoarelor a fost una destul de obiectivă. Aici însă, în schimb, intră în joc subiectivitatea. Și pot să vă spun că mi se pare, în general, că e bine să avem reguli asupra confidențialității la Europol, însă multe dintre ele sunt destul de vagi, după cum a spus Sofie. De exemplu, la articolul 4, în care se vorbește despre înființarea unui comitet de securitate și acesta trebuie să fie responsabil și nu se spune prea mult despre aceasta. De asemenea, personalul de securitate în cadrul Europol se spune la articolul 10 că informațiile ar trebui supuse unui nivel de bază de protecție a informațiilor. Foarte bine, sunt de acord și pot alege între un nivel de bază sau un nivel sporit de protecție și poate că aș prefera acest nivel sporit de protecție decât cel de bază. Iar în ceea ce privește clasificarea informațiilor, statele membre ar trebui să fie responsabile de felul în care clasifică această informație, însă nu există nicio altă precizare. De asemenea, se uh, restricționează accesul la informațiile europene din partea altor state, țări, state terțe și nu cred, de exemplu, că Turcia în acest caz ar fi foarte fericită. Pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama că Europolul are parteneri strategici, precum Columbia, Rusia, Turcia și, de asemenea, e în curs de negociere cu Albania, Bosnia, Herțegovina, Moldova, Serbia, Muntenegru și Ucraina. Și toți acești parteneri strategici nu știu dacă vor face parte din acest proiect sau nu. Nu știu dacă sunt mulțumiți cu ceea ce facem noi acum. Nu încerc să destabilizez situația, domnule președinte. Mi se pare bine că am vorbit despre această temă a confidențialității, însă pot să vă spun că deocamdată cred că este un proces foarte vag și aș prefera un pic mai multă siguranță și abia aștept să mă întâlnesc cu Sophie și cu ceilalți colegi la Strasbourg pentru a discuta pe marginea detaliilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în ceea ce privește regulile pentru Uh, fișierele de analiza datelor. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, câteva comentarii generale. După cum știți, cel puțin cei care au participat deja în mandatul anterior, eu am fost raportor pentru decizia care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010. Și pot să spun că nu sunt deloc mulțumit, deloc. Repet, cu răspunsul pe care l-am primit din partea Consiliului față de propunerea prezentată de Parlament. De ce spun aceasta? Pentru că ceea ce doream noi era să se implice mai mult Parlamentul și să existe mai mult control parlamentar și până la urmă decizia Consiliului a fost în sens contrar. Mai puțin Parlament și mai puțin control parlamentar. Iată de ce nu sunt de acord cu Comisia atunci când ne spune că avem deja controlul parlamentar care derivă din procedura bugetară. Nu, pentru că asta o aveam deja dinainte. Avem capacitate de codecizie adevărat în toate temele bugetare și aceasta nu poate lua nimeni. Ceea ce doream noi, dacă vă aduceți aminte, este ca la numirea directorului să participe și Parlamentul. Doream, deci, să fim uh, protagoniști mai mult decât înainte. Și iată ce au făcut până la urmă. Au profitat de articolul 48 al decizii în care se spune următoarele. Se spune, președinția Consiliului, președintele Consiliului de Administrație și directorul vor apărea în fața Parlamentului la cererea acestuia pentru a vorbi despre chestiunile referitoare la Europol și ținând cont de obligațiile de discreție, confidențialitate. Deci, altfel spus, nu avem nimic în mână, doar generalități. Mult mai puțin oricum decât ceea ce se întâmplă, de exemplu, la parlamentele naționale, pentru că acolo instituțiile care se ocupă de securitatea statului apar în fața Parlamentului <coughs> în tot cuvântul, să spunem așa, și aici nu. Iată de ce sunt de acord cu Timothy și cu Sofia atunci când ne spun că nu înțeleg de ce trebuie să ne grăbim atât de tare, de ce s-a impus acest calendar, de ce nu putem analiza pachetul Europol cu precizia și liniștea necesară, pentru că este vorba de un dosar foarte important. Eu unul cred că aici avem aceeași atitudine de fiecare dată și anume că acum ni se impune să luăm niște decizii pentru a nu lua deciziile atunci când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Așa că sunt de acord cu acea întâlnire pe care a propus-o Sofie, pentru ca toate persoanele implicate, raportorii și raportorii din umbre, pentru pachetul Europol, să ajungă la o decizie clară, o decizie de consens din partea Comisiei Libe și deci, prin urmare, din partea Parlamentului European în legătură cu aceste teme. Deci, încă o dată, nu sunt deloc mulțumit nici cu explicațiile pe care le-am primit, primit din partea Consiliului, explicații foarte vagi și cu atât mai puțin mulțumit sunt de explicațiile din partea Comisiei. Comisie care a vorbit despre importanța Parlamentului European și de controlul pe care îl avem prin procedura bugetară. Asta nu înseamnă nimic. Iar în ceea ce privește raportul meu, nu vreau să vă plictisesc prea mult, pentru că aș avea foarte multe de spus. Un lucru însă cred că este foarte important și anume să ținem cont de articolul 14 al deciziei. Pentru că în acest articol se vorbește despre această presupusă consultare a Parlamentului European și care ar putea fi prin procedură de codecizie, de asemenea articolul 59.1 de la litera B, în care se vorbește despre care sunt regulile aplicabile pentru fișierele de lucru pentru analiză. Și, în general, un alt comentariu general, domnule președinte, conținutul acestei propuneri se referă, de fapt, la principii generale în ceea ce privește datele, tipurile de date, termenele de prezentare, participarea părților terțe, uh, dispozițiile tehnice pentru clasificarea datelor. Deci este un raport foarte, foarte tehnic. Și, de fapt, ceea ce contează aici este dimensiunea politică care se aplică la acest raport tehnic în ceea ce privește colectarea, analiza și procesarea datelor. Se vorbește de asemenea de regulile de utilizare a fișierelor de lucru pentru analiză, înființarea fișierelor, consultarea datelor, cedarea acestor date unui alt stat membru, normele de utilizare și conservare, normele pentru combinarea fișierelor diferite și utilizarea de noi mijloace tehnice pentru procesarea datelor. Până la urmă, despre ce este vorba? Propunerea care ni s-a prezentat atât de precipitat dezvoltă practic conținutul deciziei prin care se înființează Europol și în care se prevedea că această nouă agenție va lucra cu date de caracter personal, singurul său obiectiv fiind aceea de a ancheta delictele care sunt de competența sa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Și acum pentru următorul raport lista statelor terțe. Domnul Alvaro Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, în calitate de raportor, văd o mare problemă în procedura pe care a ales-o Consiliul la acordul Europol. Eu, de exemplu, nu înțeleg necesitatea ca lucrurile să meargă acum atât de repede și să se ajungă la o adoptare atât de repede, așa cum este prevăzut. De asemenea, nu văd de ce ar trebui ca înainte de implementarea tratatului de la Lisabona să adoptăm acest subiect, pentru că Parlamentul uh, se subliniază că este foarte important, dar cred că este prematur dacă facem acest lucru acum, pentru că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona avem într-adevăr de câștigat din uh, procedura de codecizie pe acest subiect, care ar privi și Europol. Așadar, modificările de care vorbim acum, pe care am vrea să le adoptăm într-o procedură foarte rapidă, mi se pare că nu, este, nu sunt necesare. Ba chiar mi se pare nociv să procedăm așa. În legătură cu punctul pe care sunt eu raportor, adică cu privire la lista statelor terțe cu care Europol încheie acorduri, cred că avem și în acest punct alte probleme și alte subiecte despre care putem discuta de exemplu, în ce condiții am putea să transmitem mai departe datele din Europa către statele terțe, ca să fie nevoie, deci, să discutăm despre subiecte pe care le-a propus Consiliul. Deci, mie, cel puțin, nu mi inspiră foarte multă încredere procedura pe care o propun Consiliul și Comisia în acest sens, iar în calitate de raportor și raportor din umbră în această comisie ar trebui ca la punctul acesta sensibil, care se numește Europol, și la timpul pe care vrem să-l acordăm pentru discuțiile pe această temă, ar trebui, deci, să ne uh, Uh, aliem pentru a decide dacă acceptăm lucrurile în așa fel sau dacă cerem cu toții o prelungire a procedurii pentru după decembrie anul acesta. Aceasta ar fi cel puțin uh, opinia mea, ultima variantă pe care am prezentat-o, pentru că nu văd necesitatea de a ne grăbi atât de mult și nici nu mi se pare că Consiliul și Comisia au răspuns la întrebările pe care le-am pus. Mulțumesc! Mulțumesc! Vedem cu toții acum că toți raportorii noștri au spus pe șleau care le este dorința. Dorește cineva să mai ia cuvântul pe această temă, vreun deputat? Da. O să notăm. Yes, Mr. Alvaro, please. Da, domnule Alvaro, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aștept să-mi dați cuvântul pentru că nu pot să mă obișnuiesc să deschid microfonul pur și simplu să încep să vorbesc. După ce am ascultat ce au spus colegii în această reuniune și după ce am ascultat și comentariile altor colegi, m-am gândit la anumite puncte care sunt de fapt de principiu. După cinci ani de activitate în această comisie, împreună cu alți colegi, cred că avem senzația că suntem confruntați cu un deja vu faptul că se încearcă adoptarea unor lucruri cu o rapiditate de care ne îndoim în ceea ce privește scopul acesteia. Dacă e vorba de așteptarea implementării tratatului de la Lisabona sau fie că e vorba de o metodă proprie pe care Parlamentul ar putea să o adopte, toate aceste lucruri nu fac decât să ne îngreuneze activitatea. Așadar, se pun mai multe întrebări cu privire la problemele relevante pentru protecția datelor. Ce s-a întâmplat cu uh, reprezentantul pentru um, uh, protecția datelor? Toate aceste um, regulamente pe care le avem, care însă nu se respectă încă. Există mai întâi obligativitatea ca Europa să respecte aceste reguli. Nu putem să ne prefacem că nu vedem aceste lucruri. Uh, Apoi, eu cred că trebuie văzute lucrurile și într-un context mai larg. Nu putem să purtăm numai discuții de principiu. Trebuie să ne punem și întrebarea, dacă ne uităm la situația în general în momentul de față, dacă nu cumva reluăm discuții pe care le-am purtat înainte. De exemplu, colegul Coelio, care are raportul Large Scale IT Databases, în care se discută despre o o autoritate care să se ocupe de SIS, SIS-2 și Eurodac. Iar acum vorbim despre o autoritate care trebuie să primească în același timp uh, informații de la Eurodac. Când vorbim de sistemul de informații, mă întreb dacă Europol nu ar trebui și el să aibă acces la datele acelei autorități pe care am, uh, am abordat-o mai de mult. Deci eu cred că sunt multe lucruri care rămân de clarificat și nu există niciun regulament al Europol, de exemplu, în care să se spună cine are acces la ce informații. Eu nu zic neapărat să existe o singură reglementare, dar măcar să existe o reglementare coerentă cu celelalte care există deja. Mi se pare că dacă nu procedăm așa, vom avea o neîncredere în Parlament, dacă avem foarte multe reguli mici pe care însă nu le punem în concordanță cu celelalte. De asemenea, mai e o întrebare la care n-ar trebui un răspuns, zic eu. Mă mi-amintesc că la construirea Eurodac, când s-a vorbit și de rolul Europol, ni s-a promis ca Europolul să nu aibă niciodată acces la datele Eurodac, fără să fie o discuție prea amplă, iar acum, fără niciun fel de comentariu, se schimbă această promisiune, se modifică pur și simplu într-o procedură de urgență. Poate ar fi mai simplu și iarăși am o senzație de deja vu dacă ne-am lua într-adevăr timpul să vorbim cu Parlamentul, așa cum a zis și Sofie, ea a spus că noi nu suntem împotriva schimbului de date, ci suntem împotriva felului în care ni se impune acest schimb și împotriva felului în care se tratează cu Parlamentul în ceea ce privește procedurile de consultare sau cooperare. Cred că am putea să adoptăm mai multe proiecte în această perioadă, așa cum își dorește și Consiliul și Comisia, dar noi nu am fost aleși pentru a uh, bate din, uh, de, cu degetele pe masă și pentru a bea cafea la reuniuni, ci trebuie să producem și noi rezultate concrete. Când e vorba de acreditarea laboratoarelor uh, care se ocupă de activitățile criminalistice, trebuie spus de asemenea că o legislație bună are nevoie de timp. Nu putem să trecem în viteză printr-o procedură legislativă pentru că apar greșeli, apar lacune juridice și nu putem să acționăm așa pentru că nu este rațional, nu așa se lucrează corect. De aceea lansez din nou un apel, uh, sunt sigur cu sprijinul tuturor raportorilor care au cerut mai mult timp, să primim mai mult timp pentru acest dosar atât de important. Știm că în consultare avem la dispoziție doar trei luni, dar pe de altă parte Consiliul este destul de flexibil să ne spună că dacă e nevoie de mai mult timp, el va acorda mai mult timp. Eu zic că în sensul unei cooperări loiale, așa cum o prevede articolul 10, ar fi mai bine să procedăm așa, pentru că eu cel puțin altfel am dificultăți să lucrez și e păcat că trebuie tot timpul să repetăm că e nevoie să sprijinim cooperarea loială, dar că nu este vorba de o stradă cu sens unic, că e nevoie de o, un schimb în două sensuri și vă rog să nu o luați ca o critică la adresa Consiliului sau Comisiei, dar serios m-am săturat să tot repede același lucru. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorii din umbră din partea grupului nostru nu sunt astăzi în sală, dar se vor implica în munca cu raportorii. Când ați spus că raportorii uh, au vorbit într-un mod sec, cred că au avut uh, un uh, motiv foarte bun pentru acest uh, lucru. Alexander a spus uh, ceea ce aș fi vrut să spun și eu, a spus deja vu a spus acest lucru de trei ori. Aici e vorba de Europol, uh, al cărei obiectiv este de a avea relații bune în schimbul de informații cu partenerii. Nu doar pentru a asigura schimbul de informații uh, confidențiale, bineînțeles, dar pentru a se asigura că aceste informații uh, sunt în siguranță în momentul în care traversează frontierele. și este foarte important ca Parlamentul să aibă un drept de control în aceste domenii, uh, să se asigure că datele sunt protejate așa cum trebuie. Acest lucru este esențial și de aceea sunt atât de importante definiții cum uh, este cea a termenilor strict necesar. Domnul Diaz de Mera nu a dorit uh, să ne facă aici uh, um, o analiză detaliată a dosarelor de lucru, dar până la urmă detaliile contează pentru că aceste dosare includ informații foarte importante în legătură cu activitatea penală. Deci, noi suntem absolut de acord cu raportorii și simțim aceeași frustrare ca și ei. Vom uh, colabora foarte strâns cu ei pentru a ne asigura că se permite controlul parlamentar necesar pentru ca schimbul de date, de informații să fie făcut așa cum trebuie și pentru ca relațiile dintre parteneri să funcționeze bine. Parlamentul trebuie respectat și rolul său trebuie respectat în acest dosare. Thank you. Mrs. Papadopoulos. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Papadopoulos. Mike, the mic, please. Not working now. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu pe aceeași lungime de undă. Antevorbitorii mei au prezentat foarte bine situația. Și eu cred că termenele sunt problematice discutăm lucruri foarte importante pentru securitatea cetățenilor europeni și sunt absolut de acord cu domnul Albrecht că ne grăbim prea tare și nu înțelegem de ce trebuie să, de ce atâta grabă, mai ales că lucrurile se vor schimba după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. În legătură cu ceea ce a spus domnul Moraes, avem nevoie de relații bune între Uniunea Europeană și țările terțe sau organizațiile terțe. Iar în ceea ce privește cooperarea dintre țările terțe și Uniunea Europeană, vreau să vă spun următorul lucru. Eu vin din Cipru și, după cum știți, nu există niciun acord reciproc pentru schimbul de informații în mai multe domenii. În domeniul polițienesc, în domeniul asistenței judiciare, chiar dacă Interpolul a încercat să coopereze cu poliția cipriotă, dar din păcate cu Turcia nu există un uh, acord de acord reciproc de colaborare. Țara mea, deci, uh, suferă de un prejudiciu pentru că o țară terță, și anume Turcia, și aici nu e vorba de chestiuni politice, dar având în vedere că lucrurile, că nu s-a găsit o înțelegere cu Turcia, lucrurile nu funcționează. E nevoie de un schimb de date care să funcționeze în ambele uh, sensuri. În momentul în care Nicosia și poliția cipriotă cer informații Turciei, turcii nu răspund. Și îmi pare rău că cei care ar fi putut să ne ajute să rezolvăm aceste probleme nu ne-au ajutat. De aceea Cipru nu este de acord cu includerea Turciei printre țările terțe, pentru că Turcia nu recunoaște Republica Cipru ca atare. În rest, nu avem probleme legate de relațiile cu țările terțe, ele trebuie dezvoltate Europolul recunoaște faptul că Republica Cipru respectă toate directivele europene și noi, bineînțeles, susținem uh, consolidarea rolului Europolului pentru că acest lucru se va face în interesul cetățenilor. Mulțumesc! Dezbaterea arată faptul că există obiecții legate de substanța dezbaterii comune, dar și faptul că colegii nu sunt mulțumiți de atât, această grabă, de aceste termene limită foarte strânse care ne-au fost uh, impuse. Raportorii au spus acest lucru, raportorii din urmă au spus-o de asemenea Poate calendarul uh, ar putea fi reorganizat, pentru că, așa cum arată el acum, calendarul este următorul. Prezentarea proiectului de raport la LIBE pe 4 și 5 noiembrie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor 6 noiembrie la ora 12, vot în Comisia Libe pe 16 noiembrie și vot în plenară pe 23-26 noiembrie. Iată care este calendarul prevăzut. Dar dacă trebuie să fie modificat, probabil aceste modificări vor fi hotărâte la ședința raportorilor și raportorilor din umbră. În orice caz, trebuie să se țină cont de faptul că decizia privind funcționarea aeroportului trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010. Deci, în încheierea acestei dezbateri comune, dau din nou cuvântul președinției suedeze și comisiei. Doamna Infeld, un punct de ordine? Just like before the council... Înainte să ascultăm uh, răspunsul Consiliului, aș vrea să știu dacă Consiliul are de gând uh, să consulte Consiliul Comun de Supraveghere, dacă are de gând uh, să ia o decizie atât de importantă ținând cont de avizul autorităților care se ocupă de protecția datelor. Și dacă îmi permiteți, cred că Consiliul trebuie să înțeleagă că controlul parlamentar um, nu este um, doar un lucru făcut uh, să pună bețe în roate. Nu trebuie să fie considerată nicio formalitate. Domnul Clapton, ai cuvântul din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorilor și celorlalți membri ai Parlamentului care au luat cuvântul pentru remarcile foarte importante pe care le-au făcut. Din partea Consiliului nu pot decât să regret acest calendar prea strâns și că Parlamentul a primit documentele atât de târziu. Bineînțeles că considerăm foarte important ce are de spus cuvânt, uh, Parlamentul în această temă și vom acorda mare atenție. De asemenea, Consiliul dorește să se facă o, un schimb de informații combinat cu protecția datelor ridicate. Și, așa cum a spus unul dintre membrii Parlamentului, de fapt, baza acțiunilor Europol este schimbul de informații și acest lucru trebuie să se facă într-un mod sigur, adecvat și cu control democratic. Cum spuneam, din partea Consiliului, țin cont de comentariile dumneavoastră. Din păcate, astăzi nu pot să adaug nimic față de ceea ce am spus, și anume că data de 1 ianuarie 2010 este în continuare data noastră pentru implementarea acestei decizia Consiliului. Suntem foarte atenți la toate comentariile pe care le-ați făcut și înțelegem îngrijorările generale pe care le-ați exprimat în legătură cu calendarul strâns cu care vă confruntați deseori, lucru pe care și eu îl cred regretabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Comisiei, doamna Mici. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea comisiei, vreau să spun că am ascultat cu foarte mare atenție comentariile făcute de membrii Parlamentului și, bineînțeles, că le voi transmite mai departe. Aș vrea, de asemenea, să subliniez încă o dată că instituția Comisiei dorește să aibă o cooperare sporită cu Parlamentul European și îmi pare rău că poate n-am fost destul de clară la început atunci când am vorbit despre puterea de supervizare a Parlamentului a, asupra bugetului și în special în ceea ce privește Europolul. Pentru că acesta nu este punctul cel mai important, este doar un element unde s-au făcut progrese față de situația pe care o aveam înainte. Vă mulțumesc! Mrs. Intveld? Doamna Intveld, vă rog. Îmi pare rău, domnule președinte, să revin încă o dată. Dar n-am auzit încă răspunsul Consiliului la întrebarea mea, și anume dacă veți consulta uh, Consiliul Comun de Supervizare și Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Bineînțeles că remarcile dumneavoastră generale sunt bune, însă aceasta nu este suficient pentru noi. Avem nevoie de mai mult. Și, domnule președinte, ne spuneați că am vorbit pe șleau față de comisie și, uh, și Consiliu, însă încep să cred că trebuie să fii de dreptul masochist ca să vii aici în fața Comisiei Libe din partea acestor două instituții. Și, ca și domnul Alvaro, m-am săturat să aud aceleași răspunsuri sau chiar niciun răspuns. Și chiar și săptămâna trecută Consiliul ne-a spus, iată, vom... Uh, stopa aceste lucrări în ceea ce privește PNR-ul la nivel uh, european, pentru că trebuie să așteptăm intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și pentru că Parlamentul este foarte important în ceea ce privește PNR-ul. Și atunci vreau să vă întreb de ce noi suntem atât de importanți pentru PNR și nu suntem pentru Europol. N-am ascultat răspunsul dumneavoastră, vreau să știu dacă puteți extinde termenul și dacă nu, vreau să am un răspuns motivat de ce nu. Yes. You see, Mulțumesc, spune președintele. Iată, acesta este Parlamentul. And, uh, you know, the final word belongs to the Parliament and it... Ultimul cuvânt îl are întotdeauna Parlamentul și membrii săi. Așa că cred că ar fi bine să avem un răspuns uh, în încheiere din partea tuturor raportorilor. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Ultimul cuvânt deocamdată. Nu vreau să dau dovadă de agresivitate nici față de comisie, nici față de Consiliu. Dar aș vrea să descriu oarecum ce se întâmplă aici. Nu sunt de acord că Consiliul n-ar putea modifica termenele, calendarul. Le poate modifica și poate modifica metodele utilizate. În ceea ce privește modificarea calendarului, dacă dorim să menținem această dinamică a unui parlament uh, mic și parlament uh, cu rol consultativ, putem ajunge până în decembrie. Însă dacă dorim să avem un parlament cu putere codecizională, atunci va trebui să așteptăm momentul în care intră în vigoare tratatul de la Lisabona pentru a spune într-adevăr ceea ce avem de spus într-un proces de cooperare și în egalitate de condiții cu Consiliul. Cred că e absolut rezonabil din partea noastră să gândim așa, pentru că dacă nu va trebui să insistăm de fiecare dată atunci când vom avea competența de codecizie, pentru că Europolul nu este un dosar de neglijat, nu, este unul esențial. Referitor la modificarea metodelor, am putea profita de timpul pe care îl avem și să organizăm o audiere în care să fie prezent, de exemplu, responsabilul pentru protecția datelor la nivel european și să fie prezent și directorul Europolului și al Consiliului de Administrație. Cred că asta este ceea ce pot să spun eu în ceea ce privește metodele utilizate și calendarul pe care îl avem. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Domnule Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că sunt de acord cu domnul Diaz de Mera. Vreau doar să fac o scurtă completare, pentru că s-a spus aici că ar trebui ca până la 1 ianuarie 2010 să fie posibil acest acord, pentru că atunci uh, agenția se uh, transformă în ba- pe o bază juridică în conformitate cu dreptul comunitar al Uniunii Europene. Nu cred că asta este ceea ce s-a spus. Uh, pentru că și în trecut lista țărilor terțe și felul în care datele sunt transmise mai departe uh, țărilor terțe a fost uh, întocmite după un acord uh, care fusese încheiat cu Consiliul. Deci nu cred că neapărat este nevoie să avem toate lucrurile gata la 1 ianuarie 2010 și în niciun caz acesta nu ar fi un motiv să continuăm cu această procedură rapidă și m-aș bucura dacă, în fine, Consiliul ar înțelege că Parlamentul are rezerve puternice față de această procedură și ar vrea să nu se impună o dată cum ar fi 1 ianuarie 2010. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Vreți să faceți uh, vreo sugestie? Um, cred că am auzit destul, domnule președinte, de la toți colegii, iar Consiliul și Comisia, și în special Consiliul, cred că este foarte conștient de ce se întâmplă. Cred că, oricum, pentru reprezentanții celor două instituții este destul de greu să facă față acestei situații. Dar trebuie să facem obiecțiile noastre cunoscute în continuare, așa cum a spus și doamna Indveld, cu care sunt absolut de acord. Thank you. Uh, we've heard... Mulțumesc. Am avut din nou parte de comentariile raportorilor. Nu vrem să redeschidem dezbaterea, dar văd că domnul Moraes dorește să facă un comentariu suplimentar. Domnule președinte, nu vreau să prelungesc prea mult această dezbatere, dar în legătură cu ceea ce a spus domnul Diaz de Mera cu audierile și strategia pe care a propus-o dânsul, care cred că este foarte importantă, Una dintre metodele de a crea responsabilitate și control este tocmai aceea de a vorbi în mod direct cu directorul Europolului. Acesta este o metodă de control foarte bună și o metodă pe care trebuie să o utilizăm și toată lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru. Pe de altă parte, aș vrea să o încurajez din nou pe Sofie să își continue munca de încurajare a puterii de control a Parlamentului, așa cum a făcut-o până acum. So, I would suggest... Mulțumesc. propun să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Așa cum spuneam, Parlamentul este întotdeauna cel care își stabilește termenele pentru procedurile sale. Așa că, în conformitate cu strategia care a fost propusă, întâi o întâlnire a raportorilor și raportorilor din umbră săptămâna viitoare la Strasburg, care să pregătească calendarul. S-au făcut mai multe sugestii, în special din partea domnului Diaz de Mera, și care trebuie luate în considerare. Cred că obiecțiile pe care le-am auzit aici, care s-au manifestat astăzi în cadrul dezbaterii, înseamnă ceva pentru Consiliu. Sper acest lucru pentru Consiliu și pentru Comisie. Sunt convins că sunteți de acord. Cu aceasta vom încheia dezbaterea dar, bineînțeles, vă vom spune ce s-a mai întâmplat și vom informa toți membrii Comisiei Libe în legătură cu calendarul care a fost pregătit dinainte, pentru că mai mult ca sigur va fi modificat. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Monica Benova, văd că este prezentă în sală. Trecem deci la punctul 7, transferul de proceduri în materie penală. Cunoașteți această inițiativă care a fost prezentată de Suedia și de Spania și aceasta pentru a instaura reguli comune de facilitare a transferului de proceduri penale între autorități competente ale statelor membre. Principalul punct aici se referă la transferul de competență de la un stat membru la altul în cazul urmăririlor penale. Discuțiile la Consiliu au avut loc și Parlamentul European trebuie să-și prezinte avizul până pe 17 decembrie anul acesta. Încă o dată, va trebui să ținem cont de importanța intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de consecințele acestor proceduri. Acum vom da cuvântul raportorului, doamna Monica Benova, iar după aceea vom auzi comentariile Consiliului și ale Comisiei. Doamna Benova, vă rog. Primar Nimțelom Ram. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul suprem al acordului cadru pentru transferul de proceduri în materie penală este stabilirea unui cadru comun pentru transferurile în materie penală între statele din Uniunea Europeană. Pentru a spori eficiența uh, procedurilor uh, penale, se prevede în momentul de față um, instaurarea mai multor uh, instrumente juridice. În momentul de față, cel mai important instrument juridic este acordul Consiliului Europei cu privire la transferul de proceduri, însă acest acord nu a fost uh, ratificat de către toate statele membre ale Uniunii Europene și de aceea sunt întotdeauna în continuare probleme. În unele state membre nu se pot transfera proceduri penale, de exemplu, deloc. Noul document juridic are capacitatea de a deveni un instrument eficient juridic, așa cum este uh, Uh, așa cum o prevede și discuția noastră care are ca scop acest lucru. Acest uh, lucru ar fi, într-adevăr, un avantaj mare pentru toate statele Uniunii Europene. Acordul uh, cadru prevede ca procedurile să fie modificate în sensul în care cererea pentru transferul de procedură să poate să fie făcută pe baza unui formular. Acest formular uh, va servi apoi și um, pentru consultarea ulterioară. Aceste formulare vor fi utile atât pentru uh, învinuiții uh, din state, din alt stat membru, care uh, vor putea apoi, în baza transferului acesta, să fie uh, apoi cazul lor să fie analizat în alt stat membru. Iar principiul colaborării este comunicarea directă între autoritățile de justiție. Propunerea acordă statului membru care are competență pentru procedura respectivă penală dreptul de a cere altui stat membru să continue sau să înceapă procedura penală împotriva învinuitului respectiv uh, în conformitate cu dreptul penal al statului membru respectiv. Aceasta dacă, bineînțeles, se aplică transferul în conformitate cu articolul 5 al acordului. Acest um, acord are, um, prevede și ca statul uh, respectiv, autoritatea de primire, să decidă dacă poate sau nu să, proce- să primească procedura respectivă. Această propunere legislativă creează un nou cadru juridic pentru transferul procedurilor penale între statele membre ale Uniunii Europene. Această propunere are ca scop uh, eficientizarea procedurilor penale, dar și o mai bună um, un mai, o respectare a mai multor principii juridice pentru a facilita aceste procese. De asemenea, se creează condițiile și criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca o procedură să poată fi transferată dintr-un stat membru în altul. Obiectivele acordului cadru nu pot fi uh, obținute, atinse de către un stat membru singur. Competența de decizie va rămâne la statele membre respective comunitatea europeană nu are drept de ingerență în această materie. În momentul de față nu se aplică în Uniunea Europeană o procedură unitară în domeniul acesta și de aceea hotărârea va avea efecte pozitive pe colaborarea uh, justițiară în domeni, la nivel internațional, dar și pentru protecția celor care au devenit uh, victimele unor infracțiuni. Principiul de subsidiaritate este respectat în această procedură și principiul de proporționalitate de asemenea, pentru că propunerea se restrânge, se referă numai la regulile absolut necesare și nu trece dincolo de obiectivele stabilite pentru acest acord. Domnule președinte, vreau să mai spun doar câte ceva despre cadrul uh, temporal, despre calendar. Am uh, cerut un termen de depunere a amendamentelor pe care aș dori să-l modificăm, pentru că prezentarea proiectului de raport se va face pe 4 și 5 noiembrie 2009. Aș dori, deci, ca termenul de depunere a amendamentelor să fie prelungit până la 13 noiembrie. Termenul original a fost destul de nerealist. El uh, era la două zile după prezentarea proiectului de raport. În comisia noastră vom vota pe 1 și 2 decembrie, astfel încât apoi la plenara din decembrie să putem vota asupra întregului raport. Vă mulțumesc! Thank you. So we see that uh, a proposal... Mulțumesc. Deci s-a făcut o propunere de calendar. Să vedem ce are de spus reprezentantul Consiliului președinției suedeze, domnul Valentine. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul uh, a descris pe larg această directivă cadru, nu trebuie să insist asupra acestor detalii, dar aș vrea să menționez uh, încă câteva lucruri. Folosim tot felul de instrumente, cooperare informală, acorduri bilaterale și așa mai departe. Aici încercăm uh, să creăm reguli comune în interesul tuturor statelor membre. Dar să nu uităm că pornim de la zero. Nu a existat așa ceva în trecut și nu trebuie să uităm faptul că în cooperarea dintre statele membre transferul de proceduri ar trebui să ducă la proceduri uh, care să funcționeze mai bine în tribunale dacă autoritățile din statele, dintr-un stat membru ar putea transmite procedurile autorităților din alt stat membru, acest instrument ar propun, ar permite autorităților să-și uh, exercite mai bine activitatea. Încercăm, deci, să creăm o structură de cooperare. Ce autorități uh, sunt cele mai uh, adaptate pentru a lucra cu Eurojustul și întreaga um, rețea de cooperare judiciară și ce se întâmplă cu transferul de proceduri în momentul în care acesta are loc. În articolul 5 din uh, decizia cadru spunem că chiar dacă procedurile de Um, transferul de proceduri este mai eficient, autoritățile care primesc procedurile um, riscă să nu aibă competența conform uh, legislațiilor naționale. Deci, prin acest instrument încercăm să creăm această competență. competență. Și discutăm încă cu statele membre uh, ce elemente penale fundamentale pot beneficia de transferul de proceduri. Și sper că statele membre vor găsi o soluție, dar uh, nu va fi ușor. Multe state membre încă mm, pun multe întrebări și identifică multe probleme care pot apărea, dar cred că există voință a statelor membre și la nivelul Consiliului de a găsi o soluție. La Consiliu Considerăm că statele membre vor reuși să ajungă la un acord până la urmă. Mulțumesc! Mulțumim! Acum uh, are cuvântul reprezentanta Comisiei, doamna Eva Samavian. Pe scurt, pentru că cam tot ce vreau să spun a fost deja spus de doamna raportor. Comisia mulțumește doamnei raportor pentru această prezentare. Noi uh, susținem uh, pe deplin uh, obiectivul acestei propuneri. După cum s-a spus deja de două ori în discuții, lipsește um, o bucățică din puzzle-ul cooperării europene în domeniul penal. Până acum nu am avut niciun fel de reguli comune în ceea ce privește transferul de proceduri în materie penală. Tady aceasta este susținută și de studiul asupra recunoașterii reciproce care a fost uh, condus de Universitatea de la Bruxelles în 2008, un studiu care ne arată că este atât de important să avem un instrument uh, comun pentru transferul procedurilor penale. Comisia, bineînțeles, că susține această inițiativă cu condiția să ajungem la un rezultat care să fie la standarde ridicate. Să avem niște reguli care să reglementeze legislația între statele membre. Și dacă reușim să ajungem la o soluție acceptabilă între toate statele membre care să îmbunătățească procesul de justiție și cooperarea în ceea ce privește procedurile penale între autoritățile competente. Mulțumesc! Mulțumesc. Vom deschide dezbaterea pentru membrii comisiei noastre. Doamna Renate Weber. Thank you, Chair. Um, I am the shadow from the... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră din partea grupului ALDE pentru această propunere. și am senzația că mă aflu într-o zonă cam oscură, obscură. În ultimul mandat am analizat mai multe propuneri, iar reprezentanții Consiliului și ai Comisiei au fost foarte susținători față de punctul lor de vedere. Ne-au explicat în detaliu și acum aud că avem nevoie de standarde înalte. Vă rog să-mi traduceți aceasta într-un limbaj pe care să-l înțeleg. Să reglementăm mai bine relațiile între statele membre. Deci nu înțeleg, dorim această legislație indiferent de cost și indiferent de părerea Parlamentului? Pentru că din felul în care vă susțineți punctul de vedere, înțelegem că practic vă e rușine de poziția uh, în care vă aflați. Pentru că adevărul este că Parlamentului se impune să vină cu un aviz într-o perioadă foarte scurtă de timp înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și am și eu, ca și colegul meu Alvaro, aceeași senzație de deja vu. Raportorul lucrează la un text care, în mod sigur, atunci când va fi prezentat, nu va mai fi același, pentru că textul va fi schimbat. Și nu e deloc corect. Ați făcut același lucru cu Parlamentul și în ceea ce privește conflictul de competență în procedurile penale. Acum faceți același lucru acum. Și asta fără să mai spunem că nu există de fapt niciun fel de corelație între cele două propuneri și nu țineți cont deloc de ceea ce a spus Parlamentul în raportul său referitor la conflictul de competență, pentru că dacă v-ar fi interesat acest lucru, ați fi modificat cel puțin articolele 8 și 9 în ceea ce privește dreptul victimelor și dreptul suspecților de a fi informați și de a, a face apel față de decizia dată. Deci aș vrea să vă pun o întrebare. Puteți să ne spuneți din partea Consiliului câte articole, în afară de articolul 5, sunt încă în curs de negociere sau s-ar putea schimba pentru a avea măcar o părere în legătură cu ce se va întâmpla? Și când vom primi textul final? Puteți armoniza acest calendar cu calendarul Parlamentului sau nu? Pentru că dacă nu, întrebarea care se pune este de ce mai suntem aici? De câte ori va trebui să spunem același lucru? Și anume că acționăm de bună credință și până la urmă se pare că indiferent ce facem nu contează, pentru că Consiliul are propriul său calendar și nu ține cont deloc de Parlament. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor uh, din partea grupului EPP pe această decizie. Uh, împărtăesc împărtășesc și eu uh, îngrijorările doamnei Weber cu privire la textul pe care îl analizăm acum. Se pare că nu este textul final și este cu adevărat neplăcut să, să ne aflăm în această situație, ca Parlamentul să se afle în această situație. Înțeleg că pentru a nu tiu câta oară doamna raportor a, a făcut o prezentare detaliată uh, a deciziei aa încât nu o să, mă mai, uh, o să mai fac i eu această prezentare dei o, uh, deși o pregătisem. Um, Îngrijor... vreau să ridic două probleme doar numai două probleme în acest prim schimb de opinii i a vrea să aud părerea consiliului i preediniei referitor la, la aceste două probleme i anume la articolul patru se prevede desemnarea autorităilor competente. Uh, eu consider că este important ca în cazul în care statele membre decid desemnarea acestor autorităi competente altor autorităi competente decât cele judecătoreti aceste autorităi competente trebuie să aibă competene echivalente celor judecătoreti acesta este un punct, prim punct iar cel de al doilea punct uh, aa cum a menionat i doamna uh, weber îngrijorarea mea este legată de uh, <clears throat> obligativitatea uh, informării învinuitului pentru că textul actual prevede uh, formularea atunci când este cazul eu cred că nu, uh, că nu trebuie să fie informat atunci când este cazul ci trebuie să fie informat obligatoriu pentru că acesta este un drept absolut al învinuitului îl privete în mod direct de aceea a vrea să aud părerea consiliului preediniei i comisiei privitoare la aceste două aspecte. Mulțumesc. Thank Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, opinia raportorilor, a reprezentanților Consiliului. Acesta este un instrument pentru o aplicare corectă uh, a dreptului comunitar. Însă, cred că important și interesant este să discutăm despre dreptul învinuitului, care însă este perceput diferit în uh, diferitele state membre, fie că e vorba de privarea de libertate, fie că e vorba de o acuzație pe baza unei infracțiuni. E, voie, e nevoie, deci, de standarde minime pentru drepturile uh, omului care să se aplice și în cazul învinuitului în toate statele membre. Acum uh, avem uh, un proiect de document, poate că în varianta sa finală textul va fi mai satisfăcător, dar mie ce mi-e teamă este că nu va fi mai satisfăcător și aș vrea să mă asigur ca toate aceste lucruri care s-au discutat aici să fie introduse în documentul final în ceea ce privește standardele minime, cerințele minime cu privire la um, învinuit, drepturile învinuitului atunci când e vorba de transferul unei proceduri dintr-un stat membru în altul. Așa cum a spus și raportoarea la început, este clar că putem să aplicăm aceste standarde în toate statele membre. Uh, și aceasta trebuie să fie regula. Însă ceea ce este nou pentru mine în contextul acestei dezbateri și vreau să revin și la ceea ce a spus doamna Weber în acest context, e că, indiferent dacă discutăm de mult sau nu despre acest subiect, trebuie să susținem faptul că în final, să avem un text clar. Nu putem să avem formulări vagi într-un subiect atât de important, așa încât să nu se recunoască intenția textului. Aș vrea de asemenea să mai subliniez că acest subiect mi se pare extrem de important. Ar trebui să putem fi în măsură să operăm un transfer de proceduri într-un alt stat membru fără a leza drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză. Trebuie să nu uităm, deci, că acest text vorbește și despre drepturile fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte. Eu. Mulțumesc. Nu mai are nimeni întrebări? Nu mai dorește niciun deputat să ia cuvântul? Bun. S-au făcut foarte multe remarci, s-au pus foarte multe întrebări și chiar uh, pot spune că s-au pus întrebări țintite către Consiliu și Comisie. Cred că este momentul atunci să ne întoarcem la domnul Ballantyne din partea Consiliului care să răspundă la aceste întrebări care au fost puse mai ales din partea doamnei Antonescu. Domnule Ballantyne, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund cât se poate de bine la întrebările puse. În mare, într-adevăr au existat anumite modificări începând cu um, vară, când am propus acest uh, proiect în baza tratatelor existente. Am văzut o modificare în text în comparație cu textul inițial. Statele membre sunt în mare parte de acord cu textul respectiv, însă marea problemă pe care o văd eu este în legătură cu articolul 5. Am mai spus asta înainte. În legătură cu întrebările specifice care s-au pus la articolul 4, care este autoritatea competentă, uh, pentru colaborarea în cadrul acestui instrument juridic. Ca întotdeauna când discutăm de colaborare în domeniul penal și al procedurilor penale între statele membre, bineînțeles că ne lovim de problema că fiecare stat are un sistem diferit de proceduri penale. În anumite state membre au competențele la procuratură sau la autoritățile judiciare sau în alte state membre autoritățile sunt cele politienești în această etapă a procedurii. Deci, trebuie să ținem cont de toate aceste diferențe dintre statele membre, pentru că altfel nu vom putea ajunge la un acord între statele membre. De aceea ne-am pus de acord ca să se poată, în caz excepțional, să se facă apel și la alte autorități decât la instanțele judecătorești sau la autoritățile judiciare. Iar apoi, în legătură cu informarea învinuitului sau a victimelor uh, unor infracțiuni, formularea în uh, proiectul inițial era poate destul de generală, dar textul a fost apoi uh, susținut de către textul pe care îl discutăm acum, care vine în clarificarea textului inițial. Se spune că statele membre au obligație mult mai puternică de a informa învinuitul și victima, dar trebuie să mai subliniez încă o dată și acest lucru ține mai ales de competența statelor membre, că nu poate să existe o obligativitate absolută de informare în orice caz cu privire la transfer, pentru că astfel am putea periclita toată procedura mm, penală și statele membre nu vor să plătească pentru așa ceva. Dacă aceasta devine o obligativitate totală, atunci statele membre nu vor face uz de acest instrument din acest motiv. Eu cred că este întotdeauna o alegere foarte dificilă și echilibrul e greu de găsit. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul înapoi acum raportoarei doamnei Benova. Vă rog să amintiți tuturor uh, deputaților din Comisia Libe de calendarul pe care l-ați propus pentru amendamente atât la comisie cât și uh, la plenară cu privire la vot. No. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc colegilor și în special doamnei Weber pentru contribuțiile pe care le-au adus la această dezbatere. Știm cu toții despre ce vorbim și care sunt problemele. Dificultățile cele mai mici ar putea fi eliminate dacă am lucra în continuare cu reprezentanții Consiliului. Cred că e nevoie de mai multe consultări pe această temă. Există și o a doua posibilitate, și anume aceea de a cere să avem mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea acestui dosar. Și pot să vă spun că aș dori să mă întâlnesc cât mai repede cu putință cu raportorii din umbră pentru a putea începe lucru și pentru a integra în text propunerile lor. Consiliul s-a referit la anumite țări și din câte am înțeles eu, principalele probleme apar în Marea Britanie și în Germania. Cred că există soluții pentru aceste situații, dar avem nevoie de timp și avem nevoie de bunăvoință și, bineînțeles, de participarea tuturor celor implicați. Iată de ce aș dori ca Consiliul și Comisia să fie mai proactiv. Mulțumesc! Ok. Bine. S-a spus tot ce era de spus la acest punct. Nu mai aveți observații? Atunci trecem la ultima parte a acestei ședințe. Dezbaterea în comun a punctelor 9 și 10. E vorba de spațiul Schengen, sistemul de informații Schengen, și libera circulație a persoanelor care dețin o viză de lungă ședere. Punctul 9, vizele de lungă ședere și alertele în sistemul de informații Schengen și 10, circulația persoanelor care dețin o viză de lungă ședere. Deci vom avea un schimb de opinii pe baza propunerilor comisiei. E vorba deci de un pachet de două propuneri. Una um, Conform procedurii codeciziei, voi da mai întâi uh, cuvântul comisiei, apoi reprezentantului uh, președinției suedeze și apoi domnului Coelho, raportor pentru ambele inițiative. Mai întâi, din partea comisiei, are cuvântul domnul De Castor. Vă rog. Yes, please, go ahead. Mulțumesc, domnule președinte. pentru a explica bine cele două propuneri. Cred că ar merita să încep uh, prin a aminti anumite principii fundamentale în spațiul Schengen, spațiul intern fără frontiere. În ceea ce privește libertatea în, statul, uh, în spațiul Schengen, principiul în care funcționează este faptul că persoane din țări terțe care se află în mod legal în spațiul Schengen poate să călătorească în celelalte state din spațiul Schengen având la el documentele care, just, care arată faptul că este uh, prezent în mod legal um, în acest spațiu. Deci, dacă are o viză din partea unui stat din spațiul Schengen, această persoană poate să călătorească liber pentru că această viză este recunoscută reciproc de toate statele din spațiul Schengen. În cadrul acquis Schengen există și principiul echivalenței între permisul de sejur și viză, deci, o persoană care are un permis de sejur, de ședere din partea unui uh, stat uh, membru, această persoană poate să călătorească dacă are la el pașaportul și permisul de ședere um, și poate să um, să se oprească pentru perioade scurte în alte state din spațiul Schengen. Acesta este principiul, dar ne-am confruntat cu probleme grave pentru că acest principiu fundamental nu mai este respectat. Vă voi explica despre ce e vorba. Multe state membre um, nu dau străinilor uh, permise de ședere la consulate, ci vize D, adică vize de lungă ședere. Și aceste vize de tip D, de lungă ședere, sunt înlocuite după ajungerea persoanei în statul membru care a acordat această viză. Um, deci, după ce persoana ajunge în acest stat, uh, viza este înlocuită de un permis de ședere. Din păcate, în ultimii ani, din ce în ce mai multe state membre nu mai reușesc să uh, dea solicitantului aceste permise de ședere într-o perioadă rezonabilă de timp. Anumite state membre chiar nu mai dau deloc permise de ședere pentru anumite categorii de străini, străini care vin pe teritoriul lor pentru șederi de până la un an. Adică toate aceste persoane, și e vorba de un număr foarte mare, nu e vorba de mii de oameni, ci de zeci de mii, cel puțin. Și aceste persoane sunt blocate pe teritoriul statului membru care uh, le-a uh, dat această viză de tip D, pentru că nu au uh, titlu de ședere, nu au nicio viză de perioadă scurtă și deci nu pot să circule pe teritoriul Schengen. Deci e vorba de străini prezenți în mod absolut legal într-un stat din spațiul Schengen, dar care se confruntă cu dificultăți administrative în acest stat membru care le împiedică să circule pe teritoriul Schengen. Este o problemă care există de ani de zile și achiul Schengen a fost modificat la un moment dat pentru a găsi o soluție și atunci s-a inventat așa numita viză D plus C deci o viză pe termen uh, de lungă ședere, dar și de scurtă ședere, adică care poate fi recunoscută reciproc pentru circulația în spațiul Schengen. Din păcate, Această viză avea calitatea de viză de tip C doar în primele trei luni de ședere acestei persoane și după chiar după șase luni anumite state nu reușeau să înlocuiască viza D printr-un permis de ședere și deci această viză D plus C permitea străinilor să circule în spațiul Schengen doar în primele trei luni, apoi nu mai puteau să circule. De aceea, în acord cu Parlamentul, uh, am uh, abrogat această viză D plus C sau în practică ea nu va mai exista odată cu intrarea în vigoare a codului vizelor care a fost uh, adoptat. Deci, înainte de luna aprilie anul viitor, trebuie să rezolvăm această problemă, să găsim o nouă soluție. Care ar fi soluția ideală? Soluția ideală ar fi să obligăm statelor membre să ofere permisul de ședere și deci uh, să facă conversia vizei D în permis de ședere în săptămânile care imediat următoare sosirii străinului. Aceasta ar fi soluția ideală. Din păcate, nu este una realistă. Și propunerile făcute de comisie în februarie reprezintă o soluție nu ideală, dar care în practică ar fi o soluție la problemele multor străini prezenți în mod legal pe teritoriul Schengen. Care este interesul acestei propuneri? Vizele de tip D sunt uh, atribuite de statele membre după controle echivalente cu controlele care au loc pentru permisele de ședere. Deci se fac controle serioase și ar putea fi acceptate pentru o viză, cum sunt acceptate și pentru permisele de ședere. Deci permisul de ședere ar trebui să fie considerat echivalent cu viza. Deci, astfel, aceste propuneri oferă vizelor de lungă ședere aceleași condiții ca și vizelor de scurtă ședere. Deci condițiile de bază conform cărora străinul poate să circule cu un permis de ședere, dacă aceste propuneri sunt adoptate, va putea circula în aceleași condiții și cu o viză de lungă ședere. Condițiile fixate în cadrul achiului Schengen pentru a permite circulația cu un permis de ședere se vor aplica la fel și în cazul circulației cu o viză de tip D, de lungă ședere. se controlează cu ajutorul sistemului Schengen de schimb de informații, deci înainte de acordarea acestui permis de deci aceleași controle care se fac înainte de acordarea unui permis de ședere se vor face și înainte de acordarea unei vize de lungă ședere. Deci, practic, se pune pe picior de egalitate acest permis de ședere și viza uh, de tip D de lungă ședere. Am făcut două propuneri, pentru că astăzi Temerile juridice sunt diferite. O parte, pentru o parte se aplică deja regulile codeciziei și pentru o altă parte, tot uh, Consiliul hotărăște singur în unanimitate după consultarea Parlamentului. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, situația se va schimba, dar oricum, deja astăzi, o parte dintre aceste lucruri sunt supuse codeciziei. Astfel, domnule președinte, sper că acest text va fi adoptat înainte de luna aprilie anului viitor, pentru că acela este momentul când prima soluție găsită acum câțiva ani, viza C plus D, um, nu va mai uh, fi în vigoare. Mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul reprezentantul sau reprezentanta președinției suedeze, doamna Lindblad. Vă rog. Please, from the Swedish presidency. Dau cuvântul președinției suedeze. Mulțumesc, domnule președinte. În numele președinției suedeze vreau să spun că vorbim din nou despre subiecte foarte importante. Noi suntem foarte pozitivi față de propunerile comisiei. E vorba de libera circulație, pentru resortisanții uh, uh, altor state care sunt legal în alt uh, stat, într-un stat membru. De asemenea, am prevăzut o termen pentru acceptarea regulamentului cu privire la vize, pentru că altfel putem crea o situație foarte dificilă pentru persoanele care au un titlu de ședere pe termen lung. Din partea președinției suedeze, trebuie spus că ne-a surprins faptul că atât de devreme în legislatura Parlamentului s-a pus această problemă. Pentru noi, colaborarea cu Parlamentul este foarte importantă și președinția suedeză speră ca și Consiliul să poate să vină în întâmpinarea noastră în această propunere, împreună cu Parlamentul, chiar în această toamnă Proiectul s-a discutat deja la nivelul grupurilor de lucru, în mai multe ședințe, dar acum Consiliul așteaptă avizul Parlamentului. Așteptăm cu interes, deci, avizul și părerea Parlamentului în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum domnul Coelho, raportor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Do que é que estamos a falar? Mulțumesc, domnule președinte. Să vedem despre ce vorbim astăzi aici. Vorbim despre un tânăr care are o viză de ședere pe termen lung pentru a putea studia, de exemplu, un an în Belgia la universitate și deci are o viză de tip D, care, așa cum spunea reprezentantul Comisiei, trăiește în Belgia ca într-o adevărată închisoare, pentru că de fapt nu se poate duce nici măcar să vadă ce se întâmplă sau ce cărți sunt disponibile într-o bibliotecă din Olanda, unde poate să fie foarte multe cărți interesante pentru ce îl interesează pe el. Nu poate să se ducă nici măcar un weekend la Barcelona, pentru că nu are această libertate de mișcare. De ce acest lucru? Pentru că statul membru care l-a primit, și anume Belgia, nu a transformat acea viză de lungă ședere într-un permis de ședere Reprezentantul Comisiei a spus foarte bine acest lucru. Există state membre care fac acest lucru, transformă această viză în permis de ședere într-un termen scurt, altele nu, iar Parlamentul nu poate obliga statele membre să facă acest lucru. Bineînțeles că situația ideală ar fi ca toate statele membre să transforme aceste vize de ședere, de lungă ședere, în permise de reședință foarte rapid, dar nu putem face. Termenul va expira la anul și între timp s-a găsit această soluție parțială, și anume acel, acea viză D plus C. O viză care oferă o anumită libertate de mișcare, de circulație în primele trei luni. Deci problema nu era rezolvată, dar se rezolva în mod parțial, să spunem așa. Însă nici această viză D plus C nu va mai exista pentru că ea va expira în luna aprilie. Așa că ori facem ceva pentru a găsi o soluție, ori pur și simplu lăsăm în voia sorții pe teritoriul uh, Schengen a mii, mii de străini care sunt privați practic de libertatea lor de circulație. Și la toate acestea se adaugă și o altă problemă a statelor membre, pentru că toate aceste vize sunt acordate fără să se ia legătura în mod prealabil cu sistemul SIS, referitor la informațiile Schengen. Deci se acordă vize cetățenilor din țările terțe în ciuda informațiilor care există în acel sistem și care arată că n-ar trebui ca acele persoane să intre pe teritoriul european și deci reprezintă un pericol pentru noi care sunt propunerile care au venit din partea Comisiei. Mi se pare că e vorba de propuneri rezonabile și care sunt de competența noastră. Așa că am putea rezolva problemele cu care ne confruntăm. Înțeleg, pe de altă parte, foarte bine graba cu care a acționat uh, președinția suedeză. Și, într-adevăr, ori rezolvăm această chestiune, ori, începând cu luna aprilie, vom avea o problemă cu toate aceste persoane sau ele vor avea o problemă cu noi. În principiu, cred că propunerile care s-au făcut sunt propuneri inteligente și, de altfel, nici nu văd alte soluții posibile, alte alternative în afară de cele propuse, care să fie în continuare în cadrul competențelor noastre. Așa că voi organiza o întâlnire cu raportorii din umbră cât mai repede cu putință pentru a stabili care este poziția noastră comună și să vedem cum soluționăm problema vizelor de lungă ședere și aceasta fără a pune în pericol securitatea în spațiul Schengen. Și fără a îngrădi, pe de altă parte, această libertate de circulație și respectând uh, libertatea și drepturile acestor persoane, pentru că am primit foarte multe plângeri și din partea NGO-urilor în acest sens. Doamna Blinkeviciute. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo mūsų. Mulțumesc, domnule președinte. Dėl ilgalaikės. Dragi colegi, Aș vrea să vorbesc despre libertatea de circulație și despre această problemă a vizelor de lungă ședere. Pe baza experiențelor și a practicilor pe care le-am văzut în ultimul timp, cred că trebuie să susținem propunerea Comisiei pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm acum. Pentru că există sute, zeci de mii de persoane care au reședința în spațiul Schengen și care se confruntă cu limitări și restricții. După cum spunea <coughs> raportorul, aceste persoane nu se pot bucura de drepturile lor, de exemplu să viziteze anumite zone ale spațiului Schengen, să facă turism. Câteodată pur și simplu nu pot să se întoarcă acasă pentru că vizele nu le mai permite, nu le mai permite să călătorească prea des, există o limită a frecvențelor. și de multe ori nu se transformă la timp sau nu se transformă deloc aceste vize în permis de, de ședere și unele autorități naționale, nu știu de ce, dar refuză acordarea acestor permise de ședere. Din câte știu eu, nu toate țările membre sunt dispuse să acorde vize de tip D plus C. Iată de ce propunerea făcută din partea Comisiei și a Consiliului va trebui să ajungă la soluțiile cele mai pertinente. Eu una sunt pentru o decizie în care viza de lungă ședere să fie echivalentă cu un permis de reședință. Aceasta cred că ar fi cea mai bună soluție pentru resortisanții din țările terțe. Există totuși foarte multe alte chestiuni care trebuie dezbătute și care au fost menționate de raportor. O parte din acești resortisanți din țările terțe vor profita de această situație, vor avea aceste vize de lungă <laughs> ședere care vor fi echivalente cu permisul de reședință și le va permite libertatea de circulație, însă de fapt obiectivul lor nu va fi acela de a studia sau de a face turism în spațiul Schengen, ci probabil că vor avea cu totul alte obiective, vor vrea să se deplaseze în spațiul Schengen cu alte scopuri. În documentele pe care le-am văzut astăzi din partea Comisiei se arată că vor fi stabilite condiții echivalente pentru permisele de ședere și pentru vizele de lungă ședere. Însă trebuie să cerem să se aplice și garanții de securitate pentru spațiul Schengen și pentru resortisanții din țările terțe. Și aici există și o altă problemă. Pentru că s-ar putea ca această decizie să încurajeze anumite state membre care acum nu vor să acorde permise de reședință să continue cu aceste practici și anume să nu acorde permise de ședere în continuare. Iată de ce cred că ar fi bine să ne consultăm între noi și să facem o propunere Comisiei pentru a strânge toate informațiile necesare din partea statelor membre. Informații pe care ar trebui să le analizăm la nivelul Comisiei și a Comisiei Parlamentare. În felul acesta am putea înțelege de ce permisele de ședere sau anumite vize nu sunt acordate resortistanților din țările terțe. Care sunt motivele oferite de statele membre? Mulțumesc! Mrs. Wikström. Doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Coelho și-a exprimat foarte clar părerea și sunt de acord cu dumnealui în multe subiecte. Consiliul a făcut o propunere care pare foarte rațională. Trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura ca libera circulație să fie valabilă în întregul spațiul Schengen. Eu sunt membru în Comisia Juri, în același timp, și cred că acest uh, comisie este îndreptățită să dea un aviz uh, pe această temă. Am uh, ascultat și propunerea domnului Coelho de a discuta și la Comisia Jurii despre acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamna Kinga Gönz. Dorește să ia cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că propunerea Comisiei poate fi adoptată de noi. Și de asemenea, mi se pare important ce a spus domnul Coelho, și anume că trebuie să vedem ce se întâmplă cu cetățenii dincolo de aceste reglementări, pentru că e vorba de lucrători și de studenți în majoritatea cazurilor. Cred că o soluție intermediară ca aceasta care a fost propusă este bună. De asemenea, este importantă și securitatea spațiului Schengen. Însă ar trebui să vedem ce se întâmplă cu statele membre care într-o perioadă de 30 până la 90 de zile oferă permise de reședință, să vedem cum se poate face acest lucru, unde în statele membre, în spațiul Schengen, avem astfel de bune practici pentru a le copia. Din punctul de vedere al siguranței, aceste proceduri rapide reprezintă un anumit risc, un anumit pericol, așa că ar trebui să găsim o soluție pe termen lung. Mulțumesc. Domnul Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I, I wish to continue on... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu ceea ce a spus ultimul vorbitor. Înțeleg importanța acestei propuneri referitor la libertatea de circulație a resortisanților din țările terțe, dar aș vrea să facă o clarificare. Din câte am înțeles eu, astăzi depinde de autoritățile naționale să se acorde sau nu un permis de reședință. De asemenea, din acordurile existente, am înțeles că acele vize D plus C oferă mai mult timp la dispoziția autorităților naționale pentru a putea trece prin toate procedurile administrative și pentru a putea acorda până la urmă permisul de reședință. Însă se pare că în același timp oferă mai mult timp și pentru a face controlele necesare și pentru a vedea dacă într-adevăr, viza de inițială care fusese acordată era respectată de persoana care intrase în acel stat membru și care cerea să-i se ofere permisul de reședință. Deci am o întrebare și anume, în ce măsură această propunere schimbă această competență autorităților naționale în legătură cu decizia de acordare sau nu a unui permis de reședință. Mulțumesc! And Mrs. Keller. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc. Abordarea noastră este oarecum diferită. În primul rând, suntem de acord că persoanele care au aceste vize ar trebui să poată călători în spațiul Schengen. Însă există și un alt grup de persoane pentru care va exista o verificare în sistemul SIS. Deci iată încă o încălcare a drepturilor lor, pentru că datele lor vor fi analizate înainte de a li se permite să călătorească în spațiul Schengen. Și așa cum s-a văzut și din dezbaterea Europol, aceste grupuri de persoane vor lărgi și mai mult grupul persoanelor care prezintă probleme în ceea ce privește protecția datelor. Și iar noi considerăm că acest lucru n-ar trebui să se întâmple și n-ar trebui să ajungem la încă o încălcare a protecției datelor personale, așa cum reiese din propunerea Comisiei. Thank you. Beno. Mulțumesc. Acum dau cuvântul Comisiei. Domnul de Căster. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un comentariu asupra unui aspect menționat aici, și anume competența statelor membre de a acorda sau nu permisul de ședere. Pentru că ar trebui să analizăm acest nivel de competență. La nivel european am, am armonizat deja această competență a statelor membre pentru mai multe categorii, pentru regrupare familiară și pentru studenți și există obligații în acest sens de acordarea permisului de ședere. Însă, în toate aceste cazuri se vorbește de un termen rezonabil sau chiar scurt și nicăieri nu se spune totuși ce înseamnă acest termen rezonabil. E vorba de o lună, de două, de trei, de șase, de cât. Statele membre au obligația totuși să acorde aceste permise de ședere și în propunerea noastră se spune foarte clar că aceste obligații nu sunt în niciun caz schimbate de noile propuneri. Aceste obligații rămân în continuare în picioare pentru toate aceste categorii de persoane pentru care ele existau deja. Există, pe de altă parte, alte categorii de persoane pentru care nu s-a ajuns încă la o armonizare la nivel comunitar. Și în aceste cazuri, statele membre, în virtutea dreptului național, sunt cele care hotărăsc să acorde sau nu permisul de ședere. Am putea spera ca într-o bună zi toate categoriile de persoane să fie acoperite de această armonizare a legislației naționale, pentru că în acest caz ar exista obligații generalizate de acordarea permiselor de ședere, dar n-am ajuns încă aici. Merci encore. Mulțumim. Dau din nou cuvântul reprezentantei uh, președinției suedeze pentru încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, remarcile foarte importante pe care le-ați făcut. Putem să vă spunem și noi că uh, în discuțiile introductive pe care le-am avut la Consiliu, mai multe state membre au uh, susținut propunerea Comisiei. Și mai multe state membre au înțeles că problema trebuie să fie rezolvată înainte de aplicarea codexului Visa. Dar au existat și anumite delegații care au vorbit de aspectul de securitate. Unele state membre au pus la îndoială nevoia de așa ceva, pentru că în uh, țara lor, de exemplu, poate că nu, este, nu există un număr suficient de permise de ședere care sunt uh, acordate sau prea puține față de în alte țări unde sunt mai multe. Vă mulțumim oricum pentru aceste remarci. Acum comisia în final. Domnul Coelho, mulțumesc, domnule Președinte, vreau să mulțumesc Comisiei pentru explicațiile atât de clare și să subliniez faptul că Parlamentul consideră că aceste două propuneri trebuie să fie dezbătute în pachet. Știu că într-un caz avem putere de codecizie și în celălalt nu, dar cele două propuneri fac parte dintr-un ansamblu, dintr-un tot unitar, deci ele trebuie să fie organizate, uh, analizate împreună. În ceea ce privește întrebarea lui uh, Simon Busutil, Comisia a răspuns foarte bine parțial. Eu vreau doar să subliniez ceea ce am spus deja, și anume că e doar parțial adevărat faptul că vizele C plus D au rezolvat problema, dar conform uh, noului cod al uh, frontierelor, uh, situația se va schimba de la, din aprilie anul viitor și aceste vize nu vor mai exista. Deci trebuie să facem față acestei probleme și să găsim o soluție. Înțeleg că există un consens larg uh, în legătură cu soluția propusă. Trebuie să protejăm libertatea de circulație, dar în același timp să nu uităm uh, necesitatea securității, de aceea este atât de important să se folosească sistemul SIS în aceste operațiuni. Deci, practic, nimeni nu ar trebui să poată să um, dea o viză de lungă ședere în, fără a verifica în prealabil în sistemul SIS dacă persoana are voie sau nu um, să intre în sistemul Schengen, dacă nu uh, a fost sancționată cu o interdicție. Dacă această persoană are interdicție, trebuie să se respecte acest lucru în toate cazurile. Abia aștept să ca împreună cu uh, raportorii din umbră să găsim cea mai bună soluție și eventual să modificăm în bine uh, propunerile comisiei. Dacă consensul uh, va fi bun între raportori și raportori din umbră, Comisie și Consiliu, pot accepta ideea unui acord în prima lectură uh, um, accelerând astfel procesul pentru că avem nevoie de o decizie rapidă pentru a rezolva problemele a zeci de mii de oameni și riscăm să avem probleme serioase dacă nu reușim înainte de 1 aprilie anul viitor. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Coelho. Deci, cred că suntem cu toții de acord în legătură cu procedura, cu modul în care va continua procedura și în legătură cu calendarul. După consultarea cu raportorii din umbra și cu rest, restul membrilor uh, Comisiei Libe vor fi informați de situație și cred că cam atât deocamdată. Cred că Punctul 11 de pe ordinea de zi uh, a fost anulat pentru că reprezentanții Consiliului Europei nu sunt uh, prezenți. Un punct de ordine din partea domnului Alvaro, vă rog. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am dorit să vă întrerup, dar având în vedere că acest punct a fost anulat și că mai avem timp, aș vrea să ridic altă problemă timp de 5 minute. La 12 avem chestiuni diverse. Deci dacă aveți chestiuni diverse de pus în discuție, vă rog să profitați de timpul uh, pe care îl avem la dispoziție, timp pe care l-am câștigat uh, avansând uh, pe ordinea noastră de zi mai repede decât s-a prevăzut. Deci aveți cuvântul pentru chestiuni diverse dar bineînțeles pe cât de scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând cont de rugămintea dumneavoastră de a vorbi foarte pe scurt, trebuie să vă rog să aveți puțină răbdare, pentru că e vorba de un subiect important pentru comisie și pe dumneavoastră vă interesează. E vorba de SWIFT. Un subiect uh, de care am discutat de mai mult timp. În conformitate cu documentele pe care le avem în statele membre, se pare că aceste debriefing-uri pe care le-am mai organizat nu sunt altceva decât o pierdere de vreme. Vreau să fiu politicos. Probabil că o parte din uh, adevăr ne este ascunsă, ca să o spun eufemistic. Sunteți conștient că în această săptămână am avut o a cincea rundă de negocieri și una finaliz- de finalizare cu privire la SWIFT pentru că pe 30 noiembrie acest, lucru, acest acord trebuia să fie aprobat. Însă